Dear colleagues, I have uh, to announce... Uh, Dragi colegi, trebuie să vă anunț o modificare în ordinea de zi. Punctul 7 de pe ordinea noastră de zi, raportul Comisiei în ceea ce privește deșeurile, nu a putut fi examinat ieri după amiază și va fi adăugat pe ordinea de zi ca și ultim punct în această după-amiază. Dacă nu sunt obiecții, atunci uh, ordinea de zi din această după-amiază este adoptată cu aceste modificări. Și acum trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi, o nouă strategie pentru regiunea alpină. Va trebui să votăm avizul doamnei Brianu. Și trebuie să vă spun de asemenea că am primit o solicitare pentru uh, vot cu apel nominal la amendamentul 13 și la 72. Trebuie să vă întreb dacă există sprijin pentru această solicitare pentru vot cu apel nominal. Eventual putem verifica acest sprijin în mod electronic. Cine este pentru acest vot cu apel nominal. Cine este împotrivă? Uh, vă rog, s-a deschis votul. Ok, the vote is closed. S-a închis votul. The request is uh, accepted. Solicitarea este acceptată și vom vota în mod electronic pe acest vot cu apel nominal. Uh, yes. One moment that I'm going to explain. Bun, dați-mi o secundă să vă explic. Solicitarea pentru a fi susținută trebuie să fie susținută de 17 colegi. Avem 21 de colegi pentru. Deci, această solicitare este acceptată. Pare rău. Ok, Now we can... Uh, Bun. Și acum putem începe votul. Pentru o nouă strategie pentru regiunea alpină, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm acum compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, amendamentul 26. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 5. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm amendamentul 31, ultima parte, ca o, și o adăugire la compromisul 5. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Vom verifica. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. Votăm acum amendament, compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Votăm acum compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Și votăm acum amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72. Vot cu apel, vot electronic, vot cu apel nominal. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ha votato a Tolomà, s-a închis votul, se respinge. Votăm acum amendamentul 75. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum amendamentul 76. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum amendamentul 77, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă cu diferența de un vot. Și acum, compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm acum amendamentul 86. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri? Se respinge. Votăm acum amendamentul 87. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 88 pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum Amendamentul 89. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm acum compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum, amendamentul 98 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Avete votat tutti, il voto è chiuso. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. Și acum, amendamentul 99 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul 104, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Avete votato tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul eh, și se respinge. Votiamo adesso l'emendamento... Și votăm acum amendamentul 105. Cine este pentru? Împotriva? Abține și adoptă. Votăm acum 106 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 107 pentru, împotriva, Verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ha votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ha votato toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Cu un vot diferență. Votăm acum amendamentul 13, vot cu apel nominal. Avete o tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Și acum votăm amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum avizul astfel modificat. să deschis votul electronic. Il voto è chiuso. S-a închis votul. Approvato. Se adoptă. Felicitări colegei noastre, doamna Briana. Adesso sospendiamo. Și acum suspendăm ședința câteva minute. Îl așteptăm pe domnul comisar Arias Caniete. Dear colleagues, we can... Uh, Dragi colegi, putem să începem următorul punct de pe ordinea noastră de zi, un schimb de opinii cu domnul Miguel Arias Caniete, comisar pentru acțiune climatică și energie, ca și parte din dialogul nostru structural și doresc să urez bun venit domnului comisar în comisia noastră și am speranța că vom avea un schimb de opinii fructuos în contextul dialogului structurat anual între Comisia Europeană și Comisia noastră ENVI. Așteptăm cu nerăbdare să ne spuneți mai multe despre implementarea programului de lucru pentru 2016 și care vor fi prioritățile noastre dincolo de anul acesta. Aș dori de asemenea să subliniez faptul că, um, ca urmare a acordului obținut la Paris, scopul acestui schimb de opinii este de asemenea de a afla mai multe despre progresul în legislație pentru a implementa cadrul de energie și climă pentru 2030, um, utilizarea terenurilor, um, silvicultură, emisii din agricultură și așa mai departe. Având în vedere importanța acordului obținut la Paris, Comisia ENVI va monitoriza îndeaproape implementarea acestui uh, cadru pentru energie și climă pentru 2030 și pentru a fi ne asigura că suntem coerenți comparativ cu acordurile UE, angajamentele UE din Paris. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi și vă dau cuvântul pentru o primă prezentare de 10 minute, după care, ca de obicei, vom avea intervenții și întrebări. După intervenția dumneavoastră, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, e adevărată plăcere să începem această dezbatere cu dumneavoastră într-un moment deosebit, pentru că vineri Comisia Europeană, Uniunea Europeană va semna acordul de la Paris la New York. Și, din punctul meu de vedere, vom putea să reîncepem munca noastră în ceea ce privește angajamentele noastre. 2016 va fi un an foarte important pentru că ne pregătim să implementăm cadrul strategic pentru 2030, tocmai pentru a îndeplini țintele noastre și am făcut deja primii pași înspre implementarea acestor angajamente prin propunerea noastră de a revizui sistemul uh, de emisii. Și știu că se lucrează în mod intens asupra revizuirii acestui cadru. Următorul punct este tocmai pentru a uh, trata sectoarele ce nu sunt acoperite de către ETS și propunerea referitoare la împărțirea eforturilor și felul în care vom utiliza terenul și silvicultura vor fi prezentate înainte de vară împreună cu propunerea pentru ratificare a acordului de la Paris. Împreună cu aceste documente vom veni și cu o o comunicare referitor la decarbonizarea transportului. În cel de-al treilea trimestru, Comisia va prezenta pachetul de eficiență energetică, ce va conține o revizuire a directivei eficiență energetică și a directivei referitoare la performanța energetică a clădirilor, scopul fiind să actualizăm politica de eficiență energetică actuală și cadrul legislativ, tocmai pentru a oglindi noile ținte fixate pentru 2030. În ultimul semestru, Comisia va prezenta pachetul pentru energie generabile și uh, uh, ecodesign, um, care va cuprinde de asemenea și uh, politica bioenergetică și durabilă pentru perioada de după 2020. Mai mult decât atât, vom avea nevoie de un mecanism foarte puternic pentru a implementa aceste obiective ale Uniunii Europene cu cele cinci dimensiuni, chiar care cuprind de asemenea și țintele noastre fixate pentru climă și energie pentru anul 2030. În 2016, de asemenea, vom veni cu o inițiativă legislativă în domeniul guvernanței. Și în final, ca urmare a adunării uh, ICAO, 29 din septembrie, Comisia va prezenta un raport și, dacă este necesar, va face propuneri pentru a uh, lua măsuri pentru a reduce și mai mult uh, emisiile de gaze cu efect de seră din domeniul aviatic. Dați-mi acum voi să vă prezint mai în detaliu câteva dintre aceste propuneri. Mai întâi am să încep cu uh, prima propunere referitoare la uh, împărțirea poverii și utilizarea terenurilor. În octombrie 2014, Consiliul European a ajuns la acordul următor. Pentru a reuși să uh, atingem ținta noastră de reducere cu 40% de gaze cu efect de seră, uh, în domeniul transporturilor, includem aici și clădirile și agricultura, atunci aceste emisii trebuie să scadă cu 30% în 2030, comparativ cu anul 2005. Anul acesta vom face o propunere pentru a transpune aceste decizii în emisii, uh, în ținte de reducere a emisiilor pentru statele membre. Și ca urmare a concluziilor Consiliului European, statele membre și aceste ținte se vor baza pe PIB pe cap de locuitor. Mai mult decât atât, pentru statele membre care au un PIB peste media europeană, țintele vor fi ajustate pentru a avea și o eficiență a costurilor și pentru a avea o, eforturi echilibrate. Comisia, de asemenea, studiază posibilitatea de flexibilitate sporită în această decizie, tocmai pentru a se asigura că statele membre pentru care anumite ținte în intern vor fi costisitoare să poată să obțină alte reduceri mai puțin costisitoare în uh, alte regiuni ale Uniunii Europene. Consiliul European consideră agricultura și Convenția LULUCEF ca și parte a cadrului 2030, care poate contribui la o reducere a emisiilor cu cel puțin 40%. Importanța agriculturii și felul în care se utilizează terenurile pentru siguranța alimentară și faptul că ne dorim să menținem acel prag de 2%, de 2 grade Celsius, sunt de asemenea ținte care au fost consfințite și în acordul de la Paris. De aceea vom face o propunere pentru a integra LULUCEF în cadrul cadrul 2030, cadrul strategic 2030. Propunerea Comisiei va respecta uh, ghidul următor al Consiliului European, care face o legătură directă între potențialul care există în agricultură și uh, de a reduce emisiile și nevoia noastră de a optimiza contribuția la uh, LULUCEF la reducerea emisiilor. Uh, noi, împreună cu domnul comisar Hogan și împreună cu statele membre pe, cu care ne-am întâlnit în bilateral, am reușit să discut cu 19 ministri, am abordat deci acest lucru și elementul acesta este unul fundamental pentru a putea pregăti propunerea noastră din luna iulie. Și ne bazăm pe uh, cadrul de reglementare al CEF deja existent pentru a veni cu o propunere echilibrată, dar care să propună și oarecare flexibilitate, fără a pierde din vedere uh, dorința noastră uh, în domeniul uh, mediului. Deși statele membre sunt cele care sunt responsabile pentru uh, emi reducerea emisiilor în sectoare care nu sunt acoperite de către ETS, uh, la nivel european, de asemenea, va trebui să luăm măsuri pentru a reduce aceste emisii. Decarbonizarea transporturilor este astfel un uh, exemplu excelent. Trebuie să găsim o uh, politici, inițiative ambițioase, coerente, inovatoare, tocmai pentru a face față acestui, uh, acestei provocări în domeniul transportului. Și toate nivelurile de guvernanță trebuie să intervină instituțiile europene, autoritățile naționale, regionale, municipale, cetățenii. Împreună cu propunerile făcute uh, pe care le vom face înainte de vară, vom veni cu o comunicare, o comunicare pentru decarbonizarea sectorului de transport. Și asta ne va arăta că acest transport poate contribui la obținerea obiectivelor pentru 2030. Comunicarea va acoperi toate sectoarele transportului într-un mod integrat Vom pune accentul pe decarbonizarea combustibililor și vom uh, miza pe combustibile alternativ, pe gestionarea activităților de transport rutier, posibilitatea de a avea diferite sisteme de încărcare, descărcare a camionelor, supraveghere inteligentă și ne dorim de asemenea și o îmbunătățire a standardelor de emisii pentru mașini și pentru camionete. Vă voi prezenta mai multe detalii imediat. Ne dorim o atitudine ambițioasă pentru perioada de după 2020 și asta va fi ceva esențial pentru a putea atinge obiectivele noastre din 2030 și pentru a pregăti țintele pe termen și mai lung, până în 2050. Munca este în curs de desfășurare, tocmai pentru a veni cu o propunere pentru noi standarde de emisii pentru mașini și pentru camionete care să poată fi adoptate în 2017. Țintele care au fost pregătite pentru mașini și pentru camionete ne uh, uh, demonstrează că avem nevoie de inovare, avem nevoie de efice- eficiență și ne dorim o decarbonizare nu numai a transportului rutier ca atare, dar și de asemenea o îmbunătățire a competitivității acestei industrie în Uniunea Europeană. Și în acest sens doresc să subliniez eforturile făcute de acest sector industrial de-a lungul anilor și valoarea adăugată pe care acesta a adus-o în materie de creștere și de locuri de muncă va fi o, o dezvoltare a unor mașini, ulterioară a unor mașini cu re, emisii reduse, va fi de asemenea o provocare majoră pentru această uh, industrie europeană. Și în acest sens va fi nevoie să îmbunătățim uh, ciclele de testare ale autovehicolelor pentru emisiile de CO2. Și ca urmare a afacerii Volkswagen este absolut esențial să recâștigăm încrederea în aceste proceduri de testare. Uh, de aceea, cum ne dorim să avem o implementare a procedurii internaționale armonizate pentru autovehicule uh, legere. Acest nou test, această nouă procedură ne va permite să avem date mai realiste în ceea ce privește consumul real și consumatorii vor ști exact care vor fi exact noile ținte de emisii CO2 ce vor fi fixate și felul în care acestea sunt uh, respectate. Și, în final, Comisia Europeană, de asemenea, își dorește să avem o reducere emisiilor din partea camioanelor, a vehiculelor grele. Comisia monitorizează legislația în domeniu și ne dorim să avem nouă legislație um, referitor la monitorizare și raportare pentru 2017. Este un nou pas pentru a face față uh, Uh, dorinței noastre de reducerea emisiilor de CO2 pe viitor. Și în acest context vom examina și posibilitatea de a avea ținte specifice pentru acest tip de autovehicole. Stimați membri, după cum puteți vedea, vom avea un an foarte uh, încărcat din punct de vedere a legislației de mediu. Și aștept cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră, tocmai pentru a îndeplini toate aceste uh, rezultate. acordul de la Paris și mandatul pe care l-am obținut reprezintă de asemenea un punct de răscruce pentru legislația noastră viitoare. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și acum putem începe cu reprezentanții grupurilor politice. Din partea grupurilor politice, domnul Pepe, din partea PP, domnul Peter Lis. Mulțumesc, mulțumesc, domnule comisar, pentru intervenția și angajamentul lui dumneavoastră. Aș dori să spun câte ceva în ceea ce privește ETS. Avem o discuție intensă, mai ales la noi în grup. Considerăm că pentru unele sectoare energofage este o propunere destul de uh, dură și nici cei mai buni 10% nu vor reuși să primească um, alocări gratuite. Deci 43% uh, reducere este un obiectiv um, ambițios și trebuie să vedem cum putem să îmbunătățim lucrurile astfel încât cele mai bune întreprinderi în industriile energofage, cum ar fi uh, siderurgia, uh, să poată primi alocări gratuite, 10% cele mai bune întreprinderi. Și despre asta trebuie să discutăm și uh, partajarea eforturilor este importantă. Statele membre sunt întotdeauna reticente când trebuie să-și asume responsabilități. Eu nu pot decât să vă încurajez să fiți dur și să nu uh, permiteți statelor membre să facă ce vrea și nu putem să permitem ca uh, anumite sectoare să fie sancționate mai dur decât altele. În ceea ce privește agricultura, trebuie să fim uh, prudenți. Nu există atât de mult potențial ca în alte domenii, dar nici nu putem să excludem complet din eforturi. Și în ceea ce privește uh, schimbarea utilizării terenurilor, vă rog să nu permiteți prea multe uh, lacune. Apoi, uh, un ultim element, uh, transportul aerian nu este inclus în ETS ca și alte sectoare. Trebuie să fim foarte precauți în ceea ce privește zboruri în afara Uniunii Europene, se duc negocieri internaționale, dar în interiorul Uniunii Europene nu ar fi logic să uh, Uh, tratăm uh, sectorul uh, aer aeronautic la fel ca și toate celelalte? Mulțumesc! Mulțumesc în numele SND Matias Grote. Da, mulțumesc! După euforia de la Paris, um, unde nu credeam că vom și avea un rezultat la, ur- la urma urmei, pentru că știm cât de greu este să ajungem la un numitor comun în Uniunea Europeană, dar minte la nivel internațional. Dar, bun, acum a venit momentul să acționăm uh, în mod rezonabil, dar hotărât, mai ales la sistemul de tranzacționare al certificatelor de emisii. Uh, colegul Lize a spus uh, unde și-ar dori uh, derogări. Eu pot să spun că nu mi-aș dori derogări. Dacă ar fi să nu-mi doresc derogări într-un loc, ar fi cel în domeniul aviației. Este de neînțeles că fiecare trebuie să plătească o taxă de autostradă sau um, um, taxe suplimentare pe combustibil, dar nu se plătește nimic în traficul aerian. Trebuie să Uh, facem uh, ceva aici. Avem nevoie de un tratament egal al tuturor, tuturor tipurilor de transport. Deci uh, poate că puteți să ne spuneți ceva despre asta, ETS și mai ales transportul aerian. Cred că suntem cu toții de acord în acest sens și delegația Parlamentului la Paris um, a explicat, a exprimat foarte clar poziția sa în ceea ce privește transportul aerian și maritim. Din păcate, lucrurile au fost diluate. În ceea ce privește standardele de CO2 în uh, transport la um, autovehicule grele, dar și la automobile și, în general, autovehicule mai ușoare. Cred că trebuie să nu uităm că s-a distrus multă încredere în ceea ce privește uh, motorina și uh, emisiile de noxe. Um, la câte grade se opresc, um, se, nu mai sunt uh, respectate um, normele europene, la 20, la 17-10 grade temperatură, Bun, toate acestea putem să le rezolvăm uh, numai prin omologare, dar nu vom reuși să ne rezolvăm problema cu poluarea aerului în uh, Italia, de exemplu, dacă există întotdeauna lacune de care, sau zone gri ale legislației europene de care uh, să se poată profita. Deci vă rog să veniți cu o propunere în acest uh, sens, să analizăm și dacă este posibil ca uh, până la urmă să se găsească lacune în legislație care să permită uh, ca emisiile să fie mai ridicate decât ceea ce s-a decis uh, aici. Avem mult de muncă și cred că până la urmă totul se reduce la credibilitate. Trebuie să ne asigurăm că nu avem, că nu mergem uh, cu o caua mică în anumite sectoare, uh, acționăm, suntem duri în alte sectoare, închidem ochii sau privim în alte direcții. Cred că trebuie așadar acționat aici. Nu știu dacă am înțeles corect effort sharing înainte de uh, vacanța de vară sau după? Înainte, înțeleg. Bun, mulțumesc. E foarte bine așa. Mulțumim foarte mult. Acum în numele CR, Julie Garling. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, bun venit. Voi încerca să îmi respect timpul. În primul rând, aș vrea să vă adresez o întrebare specifică referitoare la CO2 și camioane. Ați vorbit despre planuri de decarbonizare. S-a discutat foarte mult la Amsterdam uh, despre uh, sisteme integrate de transport și avem această gaură enormă în emisiile CO2 pentru camioane. Uh, știu că ați vorbit despre acțiuni pe, pentru 2017, dar cum avem uh, probleme mari, avem probleme de consumatori uh, pentru a ști dacă ceea ce iese prin țeava de eșapament este și ceea ce scrie pe hârtie, noxe, Uh, și, bineînțeles, uh, problemă cu economia. Uh, însă toate acestea le avem sub aceeași umbrelă și ar fi posibil să avem un pachet în ceea ce privește camioanele. Deci asta vă întreb. Când veți propune, când veți uh, supune Parlamentului propunerile Comisiei în ceea ce privește emisiile de CO2 ale camioanele? Apoi, o întrebare specifică în ceea ce privește ETS. Și asta se referă la discuții um, pe care le-am auzit în ceea ce privește propunerea um, lui Segolen Royal. Este o propunere similară și cu uh, prețul minim al carbonului din Regatul Unit. Este ceva ce aveți în vedere? Face parte din soluție sau este doar uh, un subiect uh, interesant de urmărit pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Gerbrand, din numele ALDE acum. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență și pentru explicațiile dumneavoastră clare în ceea ce privește um, Um, așteptările noastre față de comisie. În ceea ce privește vehiculele grele, ați spus că comisia are în vedere să stabilească standarde. Cred că asta este limbaj uh, tip comisie care înseamnă că veți stabili standarde. Era și timpul. Um, Regatul Unit, China au standarde de CO2 pentru camioane și autobuze. Noi de ce nu am avea? Întrebarea mea se referă la uh, așa numita bulă de carbon. Este ceva uh, despre care vorbeau ONG-urile, dar în ultima vreme vorbesc băncile centrale despre asta și banca noastră centrale, dar mai multe bănci centrale europene au, uh, din, din Uniunea Europeană au vorbit despre asta. Mai multe companii uh, de minerit de cărbune uh, au dat faliment și nu este surprinzător, având în vedere ce se întâmplă pe piețele mondiale. 97% din valoare s-a pierdut în ultimul an. Um, miliarde de uh, dolari au fost cheltuiți de companii uh, și pierduți de companii. Și vedem asta um, și în Europa și nu numai. Miliarde care se pierd în industria mineritului de cărbune. Deci e o problemă gravă. Uh, băncile centrale fac apel la o tranzi- tranziție energetică um, făcută în ordine. Um, uh, ceea ce se întâmplă însă acum uh, este foarte brusc um, și iată, v-am vorbit despre pierderi. Asta este întrebarea mea. Planificați împreună cu domnul Jonathan Hill să veniți cu o propunere pentru a acompania o astfel de tranziție um, lină, o tranziție energetică lină? Mulțumesc în numele GUE, doamna Estefania Torres. Mulțumesc. Mă surprinde să vă văd aici, domnule Caniete, după Panama Papers, unde am regăsit apropiația dumneavoastră uh, și conturile lor în Elveția. Eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, mi-ar cam fi rușine și aș avea uh, în vedere să demisionez, cum a făcut colegul dumneavoastră, domnul Soria. Mi-ar plăcea să vă uitați la mine, domnule Caniete. Domnul Soria, colegul dumneavoastră, a demisionat în Spania. Aș avea mai multe întrebări. În primul rând, Agenția Europeană de Mediu, într-un raport, a spus că Spania nu face ceea ce ar trebui să facă, deci nu își uh, respectă um, obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, se pare că acestea ar fi și crescut în ultimii ani. Ce, consider, ce părere aveți despre asta? Considerați că ține de faptul că mai mult de, mai mult de 80% din cazuri um, acceptați um, sfaturi din partea lobbyiștilor? proteger la salud. Și în loc să protejăm sănătatea, de fapt avantajăm companiile. Care sunt garanțiile pe care le putem avea că dumneavoastră o să fiți un comisar bun și că veți promova cele mai bune proiecte de infrastructură pentru Uniunea Europeană, după ce am avut în Spania cazurile pe care le cunoaștem, în care s-a subliniat, mai ales din partea uh, PPE, faptul că nu s-au apărat suficient resursele noastre naturale în anumite proiecte. Eu cred că, în ciuda diferitelor scandale de corupție și evaziune Uniune Fiscală, mai ales în ceea ce privește PPE-ul, putem să subliniem două lucruri. Mai întâi, să subliniem faptul că dumneavoastră poate nu sunteți neapărat pregătit pentru acest post și am mai spus asta și cu alte ocazii. Și pe de altă parte, Partidul Popular consideră că mandatul reprezentativ este un cec în alb. Însă noi, domnule, președ... domnule Caniete, avem o responsabilitate față de cetățeni. De aceea, eu, din respect față de poporul spaniol, pentru, din respect pentru toți cei care locuiesc în Spania, să sperăm că dumneavoastră veți fi capabil și veți fi conștient de daunele pe care le provocați întregii societăți. Uh, Mulțumesc pentru verzi, uh, domnul Iavor. Megtisztel ma minket a látogatásával. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru prezența astăzi aici. Întrebarea mea se referă la utilizarea terenurilor și schimbarea utilizării terenurilor. Conform uh, acordului de la Paris, încălzirea nu va fi numai, ar trebui să nu fie de 2 grade, ci de 1,5 uh, grade. Iar obiectivele de climat uh, ale Uniunii Europene pentru 2030 se bazează pe un obiectiv de 2 grade. V-am adresat de mai multe ori această întrebare. Putem să ne așteptăm uh, la o adaptare a obiectivelor europene? Putem să ne așteptăm ca ele să devină mai ambițioase, având în vedere acest element? Este ceva foarte important și în ceea ce privește utilizarea terenurilor. Aș vrea să vă întreb dacă Comisia intenționează să adapteze pachetul LULUCF, deci cel referitor la utilizarea terenurilor, la obiectivul de 1,5 grade. Și practic să mergem la un nivel mai ridicat, să zicem 95 um, la de carbonizare. Statele membre fac uh, multe eforturi uh, de contabilitate creativă în ceea ce privește obiectivele referitoare la utilizarea terenurilor. Ar fi mai bine dacă am integra aceste elemente în uh, contabilitatea generală privind emisiile. Asta ar pune presiune asupra sistemului. Dacă am uh, calcula emisiile din utilizarea terenurilor așa. Dacă comisia, asta este întrebarea mea, dacă comisia va fi fermă în ceea ce privește emisiile din uh, utilizarea terenurilor și schimbarea utilizării terenurilor acest uh, subiect ar trebui să fie separat sau considerați că ar trebui să fie acest subiect ar trebui să fie văzut ca separat, astfel încât statele membre să nu mai poată face contabilitate creativă. Thank you very much. And now for the INF, uh, Mulțumesc, domnul, doamna Donal, Dornano. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, acest um, dialog uh, este o posibilitate de a face un pas înapoi în ceea ce privește marile provocări cu care ne confruntăm. Aș dori să vă atrag atenția asupra ceea ce considerăm acompanierea unei mari transformări economice și ecologice. Stimularea actorilor din toate sectoarele economice să polueze mai puțin. Despre asta este vorba. Până la urmă, în ceea ce privește conținutul, uh, suntem de acord, dar problema este cum atingem aceste obiective. Am ales uh, principiul poluatorul plătește. Ar trebui să se reducă numărul uh, sectoarelor afectate de delocalizarea emisiilor. Și în domeniul transportului trebuie să se facă eforturi mai mari. Însă, până la urmă, în realitate, aceste transformări aduc consecințe economice foarte dure și uh, asta înseamnă că întreprinderile și agricultorii sunt supuși unor duble constrângeri. În primul rând, no respectarea normelor europene și apoi pierderea competitivității. Mă gândesc la agricultură amenințată de legi prea stricte, sectoarele uh, emitente de uh, emitente de CO2 și care nu vor fi scutite de strictele uh, legi europene. De asemenea, domnule comisar, aș vrea să știu dacă Comisia are intenția să-și consolideze cadrul de evaluare a reglementărilor și dacă intenționează să consulte mai mult uh, actorii și uh, societatea civilă. Vorbim foarte mult despre acordurile de la Paris. Trebuie să ne asigurăm că uh, toate acțiunile sunt luate în consultare cu populația. Vă mulțumesc. Thank you very much. And now... Mulțumesc. Și acum îi dăm cuvântul domnului comisar pentru răspunsuri. Eh, Mulțumesc eh, foarte mult. Eh, în ceea ce privește sectoarele industriale, aș dori să vă spun în ce constă propunerea Comisiei cu privire la ETS. Am avut nevoie de foarte mult timp pentru a pregăti această propunere. Am analizat Uh, am văzut cum putem evita uh, delocalizările de carbon și de aceea ne-am schimbat abordarea și am uh, tratat sectoarele care sunt expuse mai mult concurenței avem o abordare pe două grupuri. Știu că la Parlament domnește întrucâtva consensul unii vor să avem această abordare pe două căi, alții, alții doresc să uh, protejăm uh, sectoarele care sunt mai expuse, dar în orice caz Comisia e dornică să discute cu Parlamentul, să coopereze. Pentru noi dialogul cu Parlamentul este foarte important. Trebuie să analizăm consecințele economice ale oricărei uh, propuneri avem 11.000 de uh, grupuri uh, care uh, sunt afectate de aceste delocalizări și dacă vrem să le clasificăm, uh, va fi foarte greu, pentru că uh, dacă pui pe cineva într-un grup, uh, impactul asupra celorlalți uh, poate să fie foarte puternic. Deci avem industria uh, siderurgia, industria petrochimică, de, e foarte greu să faci astfel de, de categorisiri. Înainte de a face această propunere, am așteptat un an de zile, ne-am gândit, dar suntem dispuși să discutăm cu Parlamentul și serviciile mele vor sprijini orice propunere care vizează evaluarea impactului acestor propuneri. Domnule președinte, este o directivă foarte, foarte importantă și trebuie să nu ne primim. Domnul Lise a spus că unele state membre sunt reticente. Uh, când vorbim de ținte obligatorii, cel puțin 40% sau poate chiar mai mulți. Unii sunt uh, de acord, dar dacă mergi la nivel național, vorbești despre obiective la nivel național și dacă spui într-o țară, în domeniul transporturilor, în clădiri, izolare, uh, agricultură și așa mai departe, trebuie să atingeți aceste obiective, vă pot spune că situația se schimbă doar într-un singur stat membru uh, am observat că se dorește o abordare mai ambițioasă decât propunerea Comisiei. În alte state membre, uh, fiecare a spus că va fi foarte greu să uh, atingă aceste obiective, dar mm, dacă vrem să reducem, să, să, nu atungem 2 grade, atunci trebuie ca emisiile să fie reduse cel puțin cu 40%. trebuie să vedem cum putem să uh, atingem acest obiectiv european de cel puțin 30% uh, și trebuie să uh, procedăm în mod echilibrat, uh, să abordăm uh, în mod holistic uh, toate sectoarele. Bineînțeles, foarte important este cum uh, putem uh, să uh, abordăm chestiunea din perspectiva agriculturii din perspectiva agricolă. E clar că trebuie să construim mecanisme de flexibilitate uh, prin intermediul LULUCF, deci a uh, acestui sistem, pentru a ne asigura că emisiile din agricultură sunt uh, atenuate. Deci vor exista mai multe evoluții între felul în care mecanismul de flexibilitate LULUCF, deci exploatarea terenurilor, schimbarea destinațiilor și silvicultură vor fi abordate. Domnul Grote, dar și alți vorbitori s-au referit la faptul că la Paris uh, ne-am fi dorit ca și uh, transportul aerian și transportul maritim să figureze în, uh, în uh, acord. În orice caz, ne dorim ca aceste sectoare să-și aducă și ele contribuția la acest obiectiv de mai puțin de 2 grade. Uh, baza de negociere cu ICAO și cu Organizația Internațională Maritimă uh, a conținut câteva elemente importante, dar există totuși uh, câteva probleme, mai ales în legătură cu acest obiectiv până în 2020. Și cooperăm foarte strâns cu Statele Unite pentru a obține un rezultat la ICAO. În acest an sperăm. Noi chiar ieri am avut o uh, conversație cu Agenția Europeană de Mediu și cu negociatorii privind schimbările climatice să vedem cum ne putem alinia în uh, condițiile la ICAO. Deocamdată avem uh, două abordări diferite pentru a aborda aceeași soluție, dar în orice caz sprijinim aceste negocieri și va trebui să vedem unde se poziționează China, pentru că, după cum știți, poziția Chinei va fi foarte importantă, decât, mai importantă decât altor țări pe, în acest domeniu. Dar suntem și conștienți de faptul că Conform legislației uh, ETS, Comisia trebuie să raporteze Parlamentului și Consiliului în legătură cu uh, rezultatele adunării generale ICAO din 2017 și trebuie să Uh, să țină cont de aceste recomandări, ca ele să fie incluse și în legislația europeană. Dar calendarul este foarte strâns. Abia la sfârșitul anului vom ști, uh, vom cunoaște concluziile ICAO nu știm dacă vor fi pozitive sau nu, ori Comisia pregătește revizuirea, deci propunerea de revizuire a sistemului de tranzacționare a certificatelor de emisii. Uh, am avut și o foaie de parcurs care a fost dată publicității pentru a implica pe factorii implicați pentru a lansa uh, procesul. Am uh, început consultarea publică care va, va continua până în luna mai și vom lua măsurile necesare după ce această consultare va fi fost finalizată. Așa cum am spus, Ă, timpul este foarte strâns pentru că trebuie să așteptăm ă, verdictul ICAO la începutul lunii septembrie și după aceea să integrăm aceste concluzii în textul nostru. Și până în martie 2017, încă o decizie va trebui ca legislația să fie adoptată până când ă, directiva să intre în vigoare în 2018. Deci Comisia monitorizează îndeaproape, urmărește evoluțiile de la ICAO și în orice caz vă vom raporta în legătură cu aceste concluzii. În orice caz noi ne păstrăm optimismul, sperăm să ajungem la un acord. În orice caz, noi ne facem temele pentru a putea lansa această propunere cât mai repede cu putință, deci după uh, ce vor fi publicate concluziile ICAO. În ce privește emisiile de dioxid de carbon ale autovehiculelor, uh, tot un uh, dosar legislativ foarte complex, cred că trebuie să mm, ne păstrăm uh, obiectivele ambițioase, dar și să câștigăm sau să recâștigăm Uh, încrederea consumatorilor. Comisia este clar conștientă de această diferență între teste, testele în laborator și testele uh, reale. Uh, deci dacă implementăm procedura pe care, de, deci de omologare de tip până la sfârșitul anului, vom avea condiții de testare mai apropiate de viața reală. Dar, în orice caz, Comisia analizează și posibilitatea de a avea astfel de texte în condiții reale pentru emisiile de dioxid de carbon și am cerut chiar și avize uh, științifice uh, independente, deci de la mecanismul uh, um, Scientific Advice, Advice Mechanism și după ce vom primi la sfârșitul anului un aviz în ceea ce privește fezabilitatea unor astfel de teste în condiții reale, vom reflecta și vom vedea cum putem să includem aceste aspecte în noua uh, legislație cu privire la emisii. Matia s-a pus o întrebare foarte bună. Când va interveni această propunere? Ne străduim cât mai mult pentru a publica această propunere până la vacanța de vară, până la mijlocul lunii iulie. De ce? Pentru că va fi nevoie de o dezbatere foarte îndelungată la Parlament. Uh, în același timp uh, avem și dosarul lui Lucef, deci uh, sunt două dosare, dosare importante care merg în paralel. În al doilea rând, pentru că va trebui să ratificăm acordul de la Paris. În 21 aprilie îl vom semna, dar Uniunea Europeană trebuie să ratifice acest acord înainte ca el să intre în vigoare. Poate vă amintiți, 55% din țări Uh, deci e nevoie ca ele să, să ratifice pentru ca protocolul să intre în vigoare. Ar fi de neconceput ca Uniunea Europeană să aibă legislația cea mai ambițioasă, dar să nu ratifice acordul înainte de intrarea lui în vigoare. La ce asistăm acum? Multe state membre nu doresc să înceapă procedura de ratificare până când nu află care sunt uh, obiectivele naționale, țintele naționale. ideal ar fi ca aceste uh, state membre să ratifice protocolul și după aceea să le trimitem țintele naționale, dar de fapt multe state membre nu vor începe procedurile de ratificare uh, uh, înainte de a primi țintele. Negociem cu multe dintre ele și uh, vom vedea care sunt aceste ținte, dar în orice caz, din câte am observat eu, țate, uh, statele membre doresc să uh, obțină cât mai multe detalii, chichițele legate de aceste, aceste obiective. În ceea ce privește emisiile camioanelor, doamna Gerling a spus că s-a referit la acest subiect. Avem acest uh, instrument uh, vector pe care îl pregătim și sperăm să adoptăm în 2017 propunerea cu privire la raportare, pentru că deocamdată finalizăm activitatea, dar uh, propunerea nu poate fi adoptată înainte de 2017 dar va trebui să avem uh, uh, detalii în ceea ce privește emisiile acestor camioane și după aceea va trebui să uh, elaborăm, să convenim în mod definitiv emisiile. Întâi vom face raportarea, monitorizarea, vom evalua lacuna, golul existent și după aceea vom lua măsuri. Deocamdată, din câte am înțeles, industria consideră că nu există suficientă concurență pe piață dar că proprietarii camioanelor uh, care uh, nu emită foarte multe uh, emisii de dioxid de carbon, uh, deci uh, procedează corect, dar în orice caz știm că situația diferă de la un stat uh, membru la altul, dar în orice caz va trebui să uh, stabilim uh, 60 ținte. Nu va fi o dezbatere ușoară. Am mai fost uh, o întrebare în legătură cu plafoane cu plafoanele. Noi am uh, pregătit acest uh, sistem uh, a certificare, de certificare a emisiilor pentru a evita uh, un dumping, atât din punct de vedere politic, cât și din punct de vedere administrativ. Ne dorim ca toată lumea să investească în uh, tehnologii cât mai curate din punct de vedere economic, dar mecanismul încă nu funcționează cum trebuie, deci el nu uh, funcționează independent de presiunea politică sau de stimulentele politice. Deci, în principiu, Comisia nu uh, dorește deci, să susțină în continuare acest uh, sistem ETS și dorește o reformă. Dacă redeschidem o dezbatere în Europa în ce privește plafoanele, pentru unii uh, plafonul va fi plafonul maxim și deci uh, vom avea o dezbatere imposibilă. Vedem ce se întâmplă cu sistemul ETS uh, acum. Gândiți-vă dacă vom impune un, un plafon superior maxim, vă dați seama la, la ce ne putem aștepta. Deci, ce vă putem spune este că vom vedea ce se întâmplă în urma reformei TES. Parlamentul sigur va reforma propunerea noastră, dar în orice caz noi considerăm că doar așa putem proceda. Deci nu are sens să fixăm plafoane și plafoane maxime. Domnul Gerbrandi a vorbit despre vehiculele grele. Suntem în 2016, avem o legislație cu privire la monitorizarea și raportarea, dar ne, trebuie să ne gândim și cum putem să stabilim noi ținte a fost ne-a trebuit uh, mult timp uh, să stabilim aceste obiective pentru uh, vehicule mici, uh, uh vehiculele comerciale ușoare, a venit și momentul vehiculelor grele. Uh, s-a vorbit despre companiile miniere, dar nu e vorba doar de ele. Haideți să uh, spunem lucrurilor pe șleau. În Paris uh, am hotărât să ne situăm sub 2 grade. E un obiectiv ambițios, dar uh, GIEC-ul va continua eforturile pentru a se ajunge la 1,5 grade. Și de aceea noi am invitat pe reprezentanții GIEC-ului să vină cu un studiu de impact în legătură cu ce s-ar întâmpla dacă am atinge doar 1,5 grade. Uh, GIEC-ul a acceptat invitația, deci în 2018 va publica un raport în legătură cu ce ar însemna o creștere a temperaturii cu 1,5 grade. În orice caz, la Paris am uh, fost invitați uh, să prezentăm și strategia de decarbonizare 2020. Comisia va începe, deci după ce vom fi primit uh, raportul de la GIEC din 2018, o evaluare de impact a tuturor consecințelor economice și sociale pe care uh, foaia de parcurs de carbonizare o reprezintă pentru Uniunea Europeană. Uh, nu stabilim doar așa un făgaș, ci trebuie să analizăm toate schimbările care vor apărea în uh, economia noastră dacă dorim să ca uh, curentul electric, electricitatea să fie produse doar din surse curate. Vor fi consecințe economice foarte clare, deci va trebui ca în 2018 să venim cu un studiu foarte clar al impactului pentru ca în 2020 să trimitem la ONU uh, strategia noastră pentru jumătatea secolului. E foarte important pentru toate sectoarele economice. Nu e doar o problemă de energie sau de uh, schimbări climatice. Și de aceea încercăm să uh, anticipăm împreună cu domnul uh, Katainen să uh, analizăm impactul asupra ocupării, asupra locurilor de muncă, deci nu e doar de competența Comisarului pentru uh, Energie sau pentru Acțiune Climatică, ci e un exercițiu care trebuie să fie făcut uh, la nivelul Comisiei, uh, coordonat de către vicepreședinte, deci o evaluare foarte complexă, care va necesita ceva timp. Împreună cu domnul comisar Hill vom coopera dar e clar că cercul este mult mai uh, vast, pentru că e vorba de tot economia europeană. E o schimbare radicală. Dacă începi să decarbonizezi uh, economia, atunci schimbările vor interveni în toate ramurile economice, care aduce, această schimbare aduce și oportunități economice. Pentru a introduce schimbările propuse de către fiecare stat la NATO, va trebui să investim 33,2 uh, miliarde de uh, euro în sursele curate. Uh, vor fi oportunități economice reale, dar și, um, dar și um, beneficii. Domne, me reunia mucho. Mi se reproșa faptul că am discutat foarte mult cu cei care fac lobby din partea întreprinderilor. Eu sunt un comisar care are drept obișnuință să-i primească pe toți cei care vor să discute cu mine plecând de la normele prevăzute în Registrul pentru Transparență. Și procesele verbale ale ședințelor pe care le-am avut sunt la dispoziția deputaților. Evident că discut întotdeauna cu toate ONG-urile care activează în domeniul mediului, cu o frecvență stabilită în mod clar, cu o ordine de zi stabilită în mod clar și, evident, că discut și cu toți producătorii de energie regenerabilă, toți cei care activează, asociațiile de consumatori, sindicatele, toți cei care sună la bat la ușa mea. Și dacă vreți să vedeți, uh, puteți verifica numărul de ședințe pe care le avem și veți vedea că eu sunt un comisar de tip uși deschise. De ce? Pentru că eu sunt convins că trebuie să menținem legătura cu societatea, pentru a ști exact care sunt îngrijorările tuturor sectoarelor. Și cred că aceasta este calea cea mai bună. Acum, dacă dumneavoastră vreți să-mi schimba activitatea, puteți să solicitați acest lucru. Dar dacă dumneavoastră vă uitați ce am făcut eu, ce am muncit anul trecut, ce am făcut, am călătorit în lumea întreagă, tocmai pentru a găsi consens, pentru a avea o coaliție, pentru a avea ambiții, pentru a obține acest acord la Paris. Asta am făcut. Și ceea ce voi face anul acesta este că voi lansa legislația necesară tocmai pentru a îndeplini aceste obiective fixate la Paris în toate domeniile. Evident. Astea sunt intențiile mele, asta vreau să fac, să discut cu toate sectoarele. Și se spune în felul următor că faptele ne vor demonstra adevărul. Trebuie să vă uitați la legislația pe care am să o propun și o să vă uitați la cifre, o să vă uitați la ETS, o să vă uitați la energii regenerabile. Asta facem, lucrăm, lucrăm pentru a îndeplini aceste obiective. Acum, pentru a răspunde colegului Habor, care a insistat pe tema aceea, diferența între un grad și jumătate sau două grade. We will nu vreau să mă repet, dar vom încerca să pregătim o strategie pentru jumătatea secolului, începând cu 2018 și în 2023 vom avea un proces de evaluare, de bilanț. Și după aceea doar vom lua decizii. Cu siguranță, LULUCF-ul trebuie să-și aducă contribuția la această reducere. Agricultura are un potențial de atenuare Uh, relativ restrâns. Dar trebuie să ne asigurăm că avem și integritate de mediu. Pentru că dacă nu punem uh, capăt uh, acestui proces de emisii în agricultură, uh, impactul asupra celorlalte sectoare va fi uh, foarte puternic. Deci uh, va trebui să ne asigurăm că aceste emisii de la LULUCF sunt atenuate pentru ca agricultura să-și aducă contribuția la atenuarea emisiilor în general. Doamna Dormans a vorbit și despre competitivitatea agriculturii. Noi am venit cu această propunere lui UCF uh, în, uh, uh, în cooperare foarte strânsă cu comisarul Hall, dar ținem cont de uh, preocupările agriculturii și împreună cu comisarul Hogan cooperăm foarte bine pentru a finaliza propunerea. În ce privește evaluarea de impact, sunt de acord cu totul că de când am devenit comisar, m-am uh, axat foarte mult pe relația cu factorii implicați, pe consultarea lor, pentru că cred că sunt foarte importanți. Dar trebuie să facem și evaluări de impact. Deci, efectuăm aceste evaluări de impact foarte amănunțite, care necesită foarte mult timp. Aceste evaluări de uh, impact sunt finalizate și propune mai multe piste, mai multe scenarii, ținând cont și de fezibilitatea propunerilor. De aceea, evaluările de impact sunt extrem de importante. Trebuie să fim conștienți de impactul și de consecințele oricărui tip de politici. Deci trebuie să punem accentul pe consultarea factorilor, dar și pe valoarea de impact. Mulțumim foarte mult. Înainte de a începe a doua rundă de întrebări, aș dori să reamintesc uh, colegilor că încă 19 colegi s-au scris la cuvânt, deci vă rog foarte mult să fiți cât mai succinți și să vă respectați timpul alocat. Îi dau cuvântul acum lui Ivo Benet. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Nu o să repet ce s-a spus. Uh, vorbit despre așa numitul non-ETS. Așteptăm propunerea dumneavoastră în iulie, dacă am înțeles eu bine. Bineînțeles că există o legătură strânsă între ETS și non-ETS și cred că la un moment dat, în 2017, sper să ajungem uh, la o decizie, ETS sau ne-ETS. Nu putem să evităm o astfel de decizie. Uh, cred că ați constatat că noi ne dorim uh, mai mai degrabă uh, un non-ETS, pentru că în sectoarele ETS vom avea mai multă marjă de manevră. Îmi dau seama că e o provocare pentru dumneavoastră să ajungeți la un acord cu toate statele membre chiar înainte de vară, de vacanța de vară, în procedura accelerată. Dar colegii Lize Grote au vorbit și despre sectorul aviatic. Sprijinim propunerea lor, solicitarea lor mai ales în ce privește zborurile pe teritoriul europene și, mai ales, și de asemenea și în ce privește emisiile uh, uh, vehiculelor grele dar și uh, construcțiile, transporturile și mai ales uh, um, vehiculele grele. O a doua întrebare legată de industria uh, cimentului. Uh, inovarea în acest uh, sector în care se absoarbe uh, dioxid de carbon și nu emis prin noi uh, proiecte inovatoare. Cred că e foarte important să studiem aceste piste de inovare, pentru că aceste inovații uh, nu, pot fi, uh, nu pot fi calculate la ETS. Nu poți primi uh, alocații suplimentare, dar totuși um, absorbi uh, uh, dioxidul de carbon. Uh, trebuie să sprijinim inovarea. Aș dori să spun uh, care este uh, poziția dumneavoastră față de sectorul cimentului și al lutului. Mulțumesc. Domnul Paulucci. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește reducerea obiectivelor de de, reducerea dioxidului de carbon. S-a vorbit foarte mult la Paris. E foarte bine, domnule comisar, aveți dreptate, dar cred că Trebuie să privim lucrurile în față, nu trebuie să uh, fim șovăielnici. Aș dori să mă refer la efectele negative pe care sistemul ETS le are. Bineînțeles că e un aspect uh, foarte important. Ați vorbit despre faimoasele delocalizări de carbon, carbon leakage. Uh, să luăm un exemplu, de exemplu, siderurgia. Unele state primesc uh, da, sau acordă subvenții companiilor din uh, uh, siderurgie, altele nu. Deci, iată, nu avem concurență uh, reală. uh, un cartel italian a spus că, uh, într-adevăr, concurența în Italia este uh, neloială în acest domeniu al oțelăriei. Pentru că există companii care primesc uh, ajutoare sau subvenții naționale. Nu vi se pare paradoxal că la nivel, para, la nivel european avem uh, uh, un uh, acord și la nivel uh, național uh, totul deține de uh, politica bugetară, de politica la nivel național. Uh, să nu uităm totuși că siderurgia are un uh, rol foarte important în anumite state membre. Nu putem continua așa. Dacă ne dorim o adevărată uh, Uniune a Energiei, atunci trebuie să luăm o poziție fermă. Parlamentul European s-a afirmat. Nu credeți că energia, deci Uniunea Mm, energie ar trebui să evite astfel de denaturări ale concurenței, cum ar trebui să procedăm. Mulțumesc, doamna Wisniewska. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Industria siderurgică europeană se află într-o situație extrem de dificilă care are de-a face cu prețurile foarte scăzute la oțel, uh, pentru că uh, oțelul în europeană se importă mai ales din uh, China, unde prețurile sunt foarte, foarte mici și de asemenea să nu uităm că China, China, China nu participă la politica globală de reducere a dioxidului de carbon ar trebui să solicităm Chinei să, să participe la acest Uh, efort global. Uh, China va deveni sau va primi statutul de uh, economie de piață și vom pierde o parte din pârghile de a exercita influența asupra Chinei. Domnule comisar, se apropie China europeană a oțelului și aș dori să vă spun să vă întreb care este uh, poziția dumneavoastră în legătură cu acest subiect de deci cel acordării statutului de economie uh, de piață a Chinei. Aș dori să știu dacă Comisia Europeană încearcă să influențeze China să se implice în politica de schimbări climatice. Mulțumesc, doamna Meissner. Da, mulțumesc. Mulțumesc uh, și domnule comisar. Va trebui să plec imediat. Nu voi mai avea timp uh, să vă ascult răspunsul, dar asistentul meu va lua notițe. Două întrebări în ceea ce privește transportul. V-ați referit la transportul rutier, dar și la cel aerian însă deloc la uh, transportul ma uh, maritim. Ce rol uh, joacă unele idei de reducere a emisiilor în domeniul maritim? Și apoi, oceanul joacă un rol important în ceea ce privește clima, captează CO2, produce oxigen și este important să nu-l uităm. Tocmai de aceea, o întrebare concretă. Ce rol joacă pentru dumneavoastră oceanele și mările pentru atingerea obiectivelor climatice. Thank you very much. so- Mulțumesc foarte mult și acum doamna Oaken. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi exprima în limba daneză. Nu e chiar așa de evident faptul că incinerarea biomasei ar fi uh, neutră din punct de vedere al emisiilor de CO2 și că ar fi ceva durabil. Eu cred că e chiar mai rău decât în momentul în care se arde cărbune. Însă solicitarea pentru biomasă este foarte mare și sunt foarte multe lucruri care demonstrează că mare parte din uh, țările Uniunii Europene au mizat pe biomasă tocmai pentru a dezvolta o energie durabilă. Însă asta va zgudui întreaga piață, mai ales sectorul producției alimentare și am observat de asemenea că sunt distruse păduri tocmai pentru a avea un acces rapid la surse de biomasă. Ori eu cred că e lucrul cel mai prost pe care îl putem face în ceea ce privește emisiile de CO2, pentru că, de fapt, eu cred că ar trebui să fim în măsură să reducem aceste emisii și nu astfel vom reuși să facem acest lucru. De aceea cred eu că acum este foarte important să luăm decizii și ceea ce trebuie să hotărâm este felul următor. Oare ne puteți garanta că aceste criterii de dezvoltare durabilă în ceea ce privește consumul de biomasă vor ține seama și de efectele colaterale ale utilizării biomasei? Pentru că există efecte negative, există emisii de CO2, există uh, efecte negative în ceea ce privește utilizarea, afectarea uh, terenurilor și să sperăm că ne veți putea da garanții în așa fel încât aceste criterii să fie tot atât de severe în ceea ce privește utilizarea biomasei comparativ cu utilizarea biocarburanților. Mulțumesc. Thank you very much. Președintele, mulțumesc. Și acum domnul Jean-François Jacques. Monsieur le commissaire. Domnule comisar, pe data de 10 martie, Comisia Europeană a publicat raportul de evaluare uh, referitor la LULUC și anume schimbarea afectării solurilor și biocarburanții utilizați în Uniunea Europeană. Comisia a încredințat acest raport unui grup de trei consultați Ecofis, IAZA și Airfortec și se pare că încrederea investitorilor în industria biocarburanților a fost zdruncinată și că această industrie de fapt poate crea foarte multe locuri de muncă în zonele rurale, să ofere agricultorilor venituri suplimentare și poate să ducă la o revitalizare a țesutului economic rural. Însă acum Uniunea Europeană negociază un acord de liber schimb cu Mercosur și se studiază și acest aspect în cadrul acestui acord. Comisia propune importul cu tarif preferențial de 6.000 de tone de etanol pe an, ceea ce reprezintă 12% din producția anuală a Uniunii Europene. Deci Comisia a limitat capacitatea noastră de a produce biocarburanți din cauza lor loc și a favorizează importuri masive de uh, etanol provenind din țări unde nu există niciun fel de criteriul lui Luc aplicat. Și puteți să ne explicați, domnule comisar, care e logica acestui demers? Thank you very much, Ms. Președintele, mulțumesc și acum doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare a lucrărilor legislative viitoare. Evident, în ceea ce privește reforma ETS, noi vom fi foarte vigilenți în ceea ce privește necesitatea de a reconcilia, pe de o parte, eforturile și, pe de altă parte, competitivitatea anumitor industrii, printre care mă refer și la industria aviatică, ce a fost deja citată anterior. Aș vrea să pun o întrebare referitor la o tehnologie, uh, power to gas, deci, de fapt, e creșterea uh, preponderenței energiilor regenerabile în consumul energetic. Însă asta pune și problema aprovizionării uh, neîntrerupte. E pe aceeași caz e valabil și pentru eoliene. Și atunci avem o problemă de stocare a energiei. Deci aceste noi tehnologii ne-ar permite să transformăm energia eoliană în hidrogen, în metan sintetizat, pentru a putea astfel reinjecta acest uh, metan în rețeaua națională de gaz și deci energia n-ar fi pierdută. Prima unitate a fost uh, experimentală, a fost lansată în Franța, deci această nouă tehnologie, uh, în apropiere de uh, portul din Marsilia. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră despre această nouă tehnologie, evident încă experimentală, și dacă eventual ați fi gata să susțineți acest tip de noi tehnologii. Mulțumesc! Thank you very much, Miss Cabezon. Mulțumesc, doamna Capezon. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Caniete. Foarte pe scurt, pentru că nu mai avem timp. În mod foarte clar, așa cum a spus și dumneavoastră, e clar că avem un acord ambițios la Paris, care trebuie să fie ratificat și pentru a putea lansa, pentru a putea implementa. Și în paralel, evident, avem uh, foarte multe directive foarte importante, cum ar fi eficiența energetică, temele, energiile regenerabile. Cu toții știm că așteptările sunt foarte mari, uh, poate un pic diferite față de ceea ce am marcat inițial. În orice caz, Aș dori să știu care este propunerea dumneavoastră, în așa fel încât să putem să atingem aceste obiective ambițioase și care au fost uh, acceptate și la Paris. Uh, mă refer aici la domeniul transporturilor. Cred că și în domeniul transporturilor e necesar de măsuri uh, să avem un ETS, dar să avem de asemenea și o contribuție din partea sectorului non-ETS uh, ar trebui ca o astfel de contribuție să fie făcută și de către sectorul transporturilor pentru a putea reduce uh, emisiile. Și încă o altă întrebare, din punct de vedere al consumatorilor. Într-o comunicare recentă, din decembrie 2015 s-a spus în mod foarte clar că peste 50% din prețul plătit de facturile de electricitate de către consumator se bază, bazează de fapt pe uh, Uh, taxe diferite, aplicate în mod diferit de către statele membre. Și atunci ar trebui poate eventual să analizăm această problemă acută și să vedem dacă nu cumva am putea avansa în obținerea unei fiscalități armonizate în acest sens. Cred că ar fi foarte important, domnule comisar pentru că asta ar reprezenta și un element foarte concret și foarte specific pentru a lupta împotriva sărăciei energetice și uh, vom duce la o scădere a acestei facturi energetice. Și în final, domnule comisar, evident, uh, S-a vorbit și despre flexibilitatea necesară în domeniul agriculturii, însă eu aș dori să știu, oare nu am putea să impulsionăm un pic mai mult uh, inovația în domeniul agriculturii, în așa fel încât să putem avea o agricultură competitivă din punct de vedere al emisiilor pe viitor? Mulțumesc, domnul Uitema. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră de astăzi. Noastră v-ați referit la agricultură și, într-adevăr, agricultura este unul dintre acele sectoare foarte expus la schimbări climatice și uh, condiții de climă. Uh, de vreme și agricultura poate reprezenta de asemenea un domeniu câștigător, triplu câștigător, o sporire a producției durabile, o reducere a emisiilor și o utilizare mai eficientă a resurselor și o agricultură deci per total mai productivă. Dar de asemenea trebuie să punem mai mult accentul și pe rezultate pentru capacitatea de rezistență uh, în domeniul în care vorbim despre recoltă, pentru că aceste recolte trebuie să reziste mai bine schimbărilor uh, climatice. Și, în al treilea rând, agricultura poate juca un rol foarte important în capturarea activă a emisiilor de CO2 pentru că agricultura este unul dintre acele sectoare care, într-adevăr, poate face acest lucru. Și deci toate aceste, acest, această triplă situație câștigătoare ne permite să avem și marja de manevră pentru inovație. Spre exemplu, combustibili, biocombustibili, am putea avea niște recolte care să fie mai rezistente la schimbările uh, vremii și schimbările climatice am putea utiliza acest input foarte semnificativ, spre exemplu, în ceea ce privește îngrășămintele și alte substanțe utilizate. Dar dacă să ne uităm și la procesul ca atare, natural, inovațiile care pot fi îmbunătățite și care ne vor permite să îmbunătățim calitatea solului și acestea pot duce la rezultate. Și ceea ce aș vrea să știu din partea dumneavoastră, aveți suficient spațiu și marjă de manevră pentru acele inovații, că da, putem utiliza niște soluții foarte practice tocmai în domeniul agriculturii. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Linz. Mulțumesc, domnul Linz. Yeah, <clears throat> vielen Dank. Ich hab, uh... Mulțumesc. Eu aș avea o întrebare. În ceea ce privește Uniunea Energetică și mă aș referi mai ales la dorința Comisiei de a um, finaliza piața unică a gazelor naturale și um, gazele naturale lichefiate. Ați uh, vorbit despre asta, dar nu ați spus dacă vre- preferați uh, crearea de noi terminale sau uh, extinderea celor existente. Poate puteți să ne explicați care sunt preferințele dumneavoastră. Și am vrea să știm dacă au existat reacții din partea statelor membre după în urma comunicării dumneavoastră. Apoi, ați fost în Iran împreună cu uh, doamna înalt reprezentant. În ce măsură au existat rezultate aici în ceea ce privește uh, furnizările de gaze? Mulțumesc! Mulțumesc, Iolainan! Da, domnule comisar, am venit din la o conferință a municipalităților UE China pentru protecția mediului și am discutat cu actorii nestatali și întrebarea mea este următoare. Ce facem? Ce facem pentru a implica regiunile, cetățenii și alți actori uh, nestatali în protecția climei? O a doua întrebare se referă la bioeconomie. Există multe evenimente care sunt uh, organizate pe tema aceasta a tehnologiei, a bioeconomiei. Știu că și China și SUA sunt interesate de subiect. S-a vorbit despre o primă generație de biomasă, dar uh, s-ar putea să existe o a doua generație, o a treia generație. Dacă e să ne uităm la industria chimică, la producția de ciment, alte tipuri de uh, producții, uh, bioeconomia poate fi un element de viitor. Ce părere aveți? Thank you very much, Mr. Selimovic. Mulțumesc, acum domnul Selimovic. Eh, mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că nu am să pot să rămân până la sfârșit pentru a asculta răspunsul dumneavoastră, însă asistentul meu va nota ceea ce veți spune vreau să mă refer la decalajul care există între politica pe care o vrem să o desfășurăm noi și realitate. Cu toții știm că utilizarea cărbunelui e, uh, presupune daune pentru mediu, ori în același timp nimeni nu pare să fie pregătit să renunțe la cărbune, la utilizarea cărbunelui. Se vorbește astăzi despre de fapt, o sporire a cărbunelui uh, și a utilizării acestea. Și atunci mă întreb eu cum acest lucru ar putea fi compatibil cu ambițiile noastre în ceea ce privește clima. Acum, o a doua întrebare referitoare la gazoductul Nord Stream 2, care știm cu toții că va avea o consecință asupra obiectivelor noastre europene, asupra siguranței noastre energetice, de asemenea, aș dori să știu cum ar fi posibil ca să putem accepta acest gazoduct așa cum este el prevăzut astăzi, pentru că cum acesta ar putea fi compatibil cu ambițiile noastre. Și o întrebare referitor la transporturi. Cu toții știm că există foarte multe emisii din partea autovehiculelor și ne dăm seama că nu există suficientă voință politică tocmai pentru a acționa concret în domeniul acesta al autovehiculelor. Și aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră uh, referitor la acest decalaj care există, pe de o parte, între acțiuni politice și, pe de altă parte, realitate. Doamna mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, prezentarea dumneavoastră. Am două întrebări. Una se referă la agricultură ați vorbit cu, do- despre domnul Hogan și cum toți știți că 8,5% din obiective se bazează pe agricultură și 40, reducerea aceasta de 40% se bazează pe cifrele din 2008. Țările de jos, evident, noi avem uh, și noi surplusuri de emisii gunoiul de grajd pune probleme și există din ce în ce mai multe plângeri din partea guvernului nostru, pentru că tocmai nu există niciun fel de sprijin care să fie acordat industriei uh, uh, procesării acestui gunoi de grajd. Și aș dori să știu cum anume Comisia Europeană va și rezolva această problemă. Oare nu cumva statele membre ar trebui să meargă în direcția de diversificare energiei regenerabile, utilizând soarele, utilizând vântul? Uh, Uh, poate că uh, și gunoiul de grajd, ca și sursă de biomasă, ne-ar permite să ajungem la, acest, la implementarea concretă a acestui concept de uh, economie circulară și economie durabilă. Acum, încă o întrebare. O întrebare referitoare la energia solară care ar putea fi utilizată pentru locuințe. Deci, în așa fel încât locuințele să fie neutre din punct de vedere energetic. Știm că aici uh, ar trebui să implicăm mult mai mult cetățenii pentru a permite o astfel de renovare a clădirilor, a locuințelor. Și cred că și aici avem uh, surse importante de câștig pentru uh, climă. Mulțumesc, domnul Solino. Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru prezență. Aș dori să știu care este părerea dumneavoastră despre o întrebare pe care am adresat-o și ieri domnului comisar Vela. Pentru a putea îndeplini cerințele anumitor directive, statele membre vor avea nevoie de 15 miliarde de euro până în 2025. Dar nu avem previziuni bugetare în acest sens. Și, spre exemplu, știu anumite cazuri în Spania, 50 de miliarde ar fi necesare, 3,5 miliarde anul acesta. Știm că au existat anumite cazuri problematice recent pentru o, o anumită um, centrală care se află la frontiera între Spania și Portugalia, și care aprovizionează în parte și anumite cartiere din Lisabona. Și întrebarea mea este următoarea. Dacă nu ne asigurăm că vom avea, pe de o parte, asigurate și costurile de mediu și costurile de, legate de siguranța aprovizionării, atunci care este fezabilitatea unor astfel de studii? Uh, mi-aduc aminte că exista la un moment dat planul pentru a avea uh, sisteme comune de antreprenoriat uh, cu țările din Africa. Acum, întrebarea este următoarea. Bun, aceste proiecte ar putea să fie mai viabile, dar în același timp trebuie să, pentru asta trebuie să avem atenție sporită acordată costurilor, să fie bugetizate. Mulțumesc și acum, doamna Iuzo. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru planul ambițios pe care tocmai ni l-ați prezentat. Uh, colegii au pus aproape toate întrebările pe care vreau să le pun și eu. Și poate cam să repet anumite lucruri, dar există o temă care pe mine mă îngrijorează foarte mult și al meu oțelul. Ca și pe alți colegi de altfel. Dumneavoastră v-ați referit la uh, discuțiile cu China și oțelul de acolo și armonizarea ajutoarelor de stat pentru acele sectoare care sunt expuse uh, în mod mai acut. Acum aș dori să știu, vom continua cu sistemul actual care în fond uh, poate nu e neapărat performant și în al doilea rând m-aș referi și la agricultură, pentru că și alți colegi s-au referit la acest lucru. E un sector uh, Uh, foarte important și aș dori să știu creșterea animalelor, spre exemplu, și aș dori să știu dacă munca desfășurată în cooperare cu domnul uh, comisar Hogan include se transportă produse alimentare, uh, schimburile cu țări terțe, toate aceste tipuri de emisii, dacă acestea sunt într-adevăr contabilizate. Și, deci, e clar că aș aștepta mai multe răspunsuri din partea noastră referitor la agricultură. Mulțumesc, doamna Dali. Da, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Dumneavoastră a pus accentul pe decarbonizarea transporturilor și pe comunicarea referitoare la acesta și v-ați concentrat specific pe uh, camioane, autovehicole grele, pentru că și acestea pot să aducă o contribuție în acest sens. Dar, dintr-un alt punct de vedere și plecând de la acest scenariu, se pare că s-ar putea ajunge la un acord în așa fel încât electricitatea să fie mai ieftină și să avem uh, surse durabile de aprovizionare cu energie electrică pe viitor. Și poate că ar trebui să prioritizăm lucrurile, nu? Atunci, cum anume Comisia dorește să organizeze această prioritizare și să creeze o piață internă lină pentru a avea uh, energie și transportul energiei în intern? Pentru că până în prezent a fost așa, cam pestrit sistemul. Și acum aș dori să știu dacă eventual Comisia Europeană s-a gândit și la introducerea unei astfel de sisteme ETS și în alte domenii care deocamdată nu sunt acoperite, spre exemplu autovehicule. Președintele, mulțumesc foarte mult. Nu mai sunt și alți uh, intervenienți din sală. Atunci are cuvântul domnul comisar pentru a ne furniza o grămadă de răspunsuri. Eh, Mr. Eh, Mr. Bellet uh, eh, pointed out that Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a încercat să lanseze o primă propunere pentru ETS, apoi directiva privind partajarea eforturilor. Nu știm dacă vom ajunge la un acord. Trebuie să vedem și care sunt rezultatele într-una pentru a vedea pentru a echilibra, a le echilibra, dar uh, fiecare propunere a fost făcută separat, nu le-am văzut uh, ca ceva, leg, ca două lucruri legate între ele. Bun, dar politica e politică. Um, întotdeauna poate interveni ceva. Voi încerca să discut um, aceste lucruri pe baza propunerilor. Și voi încerca să nu mă refer la lucruri care complică totul. Dar, bineînțeles, înțeleg aspectele politice implicate, toată lumea se uită la ce s-a negociat la Consiliul din octombrie și care este rezultatul. Tocmai de aceea uh, încerc să rămân cât se poate de aproape de uh, Consiliul din octombrie, însă Parlamentul își va lua propria decizie. În ceea ce privește siderurgia, Comisia a introdus o referire la captarea carbonului și noi tehnologii. Înțelegem uh, îngrijorările când am făcut propunerea, am vorbit despre intensitate energetică, despre performanță și așa mai departe. Asta a fost logica. Fiecare sector are o, sector are o uh, specificitate. Și încercăm să uh, avem o abordare pe etape sau pe mm, eșaloane. Apoi, în ceea ce privește fondurile inovație și Orizont 2020, mulți au vorbit despre inovație. Ei bine, trebuie în aceste fonduri să ne concentrăm asupra tehnologiilor de care avem nevoie. Despre asta este vorba, stocarea energiei, captarea uh, carbonului. Doamna Grostet vorbea despre uh, gaz. Apoi, baterii, acumulator. De ce nu suntem lideri în dezvoltarea tehnologiilor pentru baterii? Uh, i-aș spune comisarului uh, Moedaș să ne direcționeze eforturile de uh, inovație în această direcție. Apoi avem în continuare o problemă problema cea mai mare nu este neapărat prețul carbonului în uh, ETS. Pentru că în trecut am uh, acoperit toate alocările. Capacitatea Chinei însă acum este enormă. Costul energiei în Uniunea Europeană este mai ridicat decât la concurenții noștri. Deci acestea sunt, uh, aceasta este lupta pe care o ducem. Noua piață pentru electricitate ne va permite să avem o mai mare concurență la electricitate și la gaz. Doamna Vișnevska, să referit la uh, statutul de economie de piață a Chinei. Acum evaluăm acest lucru, vom lua o decizie uh, când va fi momentul, dar deocamdată am uh, publicat o comunicare pe chestiuni specifice și analizăm uh, chestiunea globală a statutului de economie de piață pentru China. O întrebare din partea doamnei Meisner privind traficul maritim. Nu m-am referit la acesta, așa este. Uh, și Organizația Internațională Maritimă uh, încercăm să lucrăm cu ei pentru a avea reguli clare în acest uh, domeniu, pentru a ajunge la un acord și sperăm că acest acord va fi luat la Organizația Maritimă Internațională. Facem uh, eforturi mari înainte de COP de la Marrakesh și ar fi foarte pozitiv ca urmare la Paris să ajungem la un acord la ICAO și la Organizația Maritimă Internațională. De asemenea, ne, în ceea ce privește mările și oceanele, ne coordonăm cu domnul comisar Vela pe acest subiect. Doamna Aucăn a avut o întrebare privind biomasa, dacă am înțeles bine. Bineînțeles, Uh, biomasa a fost menționată în multe țări în care am fost în uh, vizită. Lucrăm împreună cu comisarul Hogan și comisarul Vela pe acest subiect și va fi uh, menționat în directiva privind energiile regenerabile. Bineînțeles, vom învăța din greșelile trecutului, nu vrem să le repetăm. Deci, nu vrem uh, să se întâmple ceea ce s-a întâmplat până acum cu ILUC și așa mai departe. Trebuie să găsim criterii clare pentru a evita o, această problemă și în același timp să nu uităm că biomasa va fi o sursă de energie și în viitor, dar trebuie să fie cât se poate de uh, sustenabilă și să, să asigurăm integritatea mediului. Un alt coleg s-a referit tot la mm, terenuri, apoi doamna Grostet, uh, power to gas, vom favoriza orice fel de inovații care ne permit uh, să dezvoltăm uh, energiile regenerabile și să, le, și să stocăm aceste energii. Pe de altă parte, înțelegem că tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon va fi progresivă și vom avea nevoie de uh, gaz uh, în viitor pentru a asigura această tranziție. Și, într-adevăr, doamna Cabezon a subliniat cât de importante sunt transporturile. Noi vrem să facem o comunicare în ceea ce privește decarbonizarea sectorului transporturilor per total, în așa fel încât să țintim această temă și să favorizăm mobilitatea și coordonarea tuturor sistemelor uh, inteligente, dezvoltarea autovehicolelor autonome, deci toate aceste infrastructuri necesare de care avem nevoie. Și adevărat, că punem cheia, de fapt, miezul problemei se află la nivel de inovație și nu numai în domeniul autovehicolor și a transporturilor, ci gestiunea per total a transporturilor inteligente și strategia în acest sens Uh, va fi prezentat anul acesta și va conține elemente uh, semnificative. Acum, vehiculul, autovehiculul electric va fi de asemenea o miză importantă și mulți uh, membri s-au referit la acest lucru, la mobilitate, mobilitate electrică. Avem uh, probleme acum cu asta. Sunt mai scumpe și lipsește infrastructura de, in, de încărcare și asta trebuie să rezolvăm. Unul dintre elementele pe care le avem în vedere este în directiva privind performanța energetică a clădirilor. E bine, ne gândim să uh, includem obligativitatea de a avea uh, facilități de încărcare uh, în orice nouă clădire. Mergeți în parcarea acestui parlament și uitați-vă câte vehicule sunt și câte prize sunt. Ce se întâmplă în supermarketuri, în alte uh, zone, pe autostrăzi. Există un program uh, Franța, Portugalia și Spania um, pentru a asigura puncte de încărcare de-a lungul uh, autostrăzilor și acesta este un interesant de urmărit, dar trebuie să găsim soluții, bineînțeles. Apoi, o întrebare specifică privind piața internă a gazului. Trebuie să avem uh, securitatea furnizării și pentru asta trebuie să diversificăm uh, furnizorii. Avem o strategie uh, pentru gazul lichefiat și trebuie să facem interconexiunile necesare pentru a folosi tot potențialul existent. Vor fi construite și alte terminale uh, unul în Croația, s-au anunțat câteva în Grecia. Deci avem un plan global de energie pe bază de gaz. Am primit mesajul că, în general, furnizarea de gaz către Uniunea Europeană prin gazoducte este complicată pentru că negocierea cu statele terțe este dificilă, taxe, sunt taxe de, tra- de tranzit ridicate și uh, uh, gazul lichefiat uh, este considerat ca o propunere mai, mai viabilă. Acum, în, deci, au existat eforturi care s-au oprit, dar acum sunt relansate. S-a vorbit despre bioeconomie. Da, bineînțeles. Însă combinarea cu Orizont 2020 și toate programele care stimulează inovația și apoi toate reglementările, asta trebuie să facem. Trebuie să transmitem mesaje de reglementare clare, stabile, pentru a putea investi în noi tehnologii. O întrebare referitoare la acceptarea Nord Stream. Nord Stream este o directivă care nu este în conformitate cu prevederile Uniunii Europene privind stabilitatea de, um, de aprovizionare. Uh, nu vrem să avem 80% din gaz care vine pe o singură uh, rută din uh, Rusia. Deci trebuie să găsim alte căi și, în plus, considerăm că toată legislația europeană, achiziții, mediu și așa mai departe, trebuie să se aplice uh, la orice intră în Uniunea Europeană. Întrebările din partea domnului Zorin e foarte specifică în ceea ce privește uh, centralele nucleare. Comisia uh, este obligată să publice un raport referitor la situația actuală, raportul PINC apoi responsabilitatea statelor membre și autorităților naționale de reglementare. Comisia aplică directivele, avem trei noi directive, am făcut teste de rezistență după Fukushima, evaluăm uh, situația securității, însă autoritățile naționale de reglementare trebuie să coopereze între ele și Comisia urmărește nu numai centrala nucleară despre care vorbeați, există și altele în Luxemburg, uh, sau în uh, țările baltice. Știm că există îngrijorări și încercăm să stabilim uh, legislația cea mai uh, ambițioasă în domeniul securității și solicităm autorităților naționale de reglementare să le aplice. Doamnei Pilar Ayuso, dumneavoastră a, a pus întrebarea cea mai dificilă Recunoaștem toate aceste probleme, lucrăm la ele. Iar apoi doamna Dali. Iată, am luat atâtea notițe că nu mai înțeles, înțeleg propriul scris. A fost o întrebare privind taxe? Ce va face Comisia privind electricitatea? Vom încerca să construim o piață care să funcționeze fără obstacole. Și pentru asta trebuie să evaluăm capacitatea de producție și asta nu neapărat la nivel național, ci la nivel regional. Nevoile vor fi evaluate la nivel regional. Trebuie să eliminăm prețurile Uh, reglementate în viitor. În același timp, doamna Cabeson... Mm, resolver... Trebuie să rezolvăm problemele referitoare la sărăcie energetică și vicepreședintele Șefcovici conduce un grup de lucru cu mulți comisari care analizează care sunt posibilitățile mai întâi de a defini sărăcie energetică în mod mai armonizat și în al doilea rând să vedem dacă putem reglementa pentru a putea rezolva această problemă de sărăcie energetică. Și, domnule președinte, cred că am răspuns la toate întrebările. Am încercat, au fost unele foarte specifice. Apoi o problemă privind metanul din agricultură. Da, înțelegem aceste probleme și le luăm în considerare uh, la uh, LULUCF, deci gestionarea uh, terenurilor, combinăm asta cu directiva privind partajarea eforturilor și există posibilități de a face reduceri în alte sectoare pentru a compensa emisiile din agricultură. Deci există posibilități de compensare. La fel și cu inovația. Cu toții vedem uh, că este nevoie de inovație și noi, nu vom, și noi vom sprijini aceste inovații. Mulțumim, domnule comisar, pentru participarea la această reuniune și pentru efortul dumneavoastră de a răspunde la cât mai multe întrebări. Cred că putem să ne oprim aici, în această dimineață. Mulțumim uh, domnului comisar pentru prezență astăzi și pentru importanța pe care o acordă dialogului cu comisia noastră. Mulțumesc, ne revedem după amiază.